răspunde uh, întrebărilor uh, care au fost adresate în această dezbatere, aș dori să-i se alătur, uh, alături de noi pe doi activiști care apără drepturile omului din Azerbaijan, pe Leila și pe Arif uh, Yunus, care sunt însoțiți de uh, fica lor, uh, Dinara, care din Amsterdam, Amsterdam a contribuit foarte mult la eliberarea lor și m-aș bucura, dragi colegi, dacă i-ați uh, saluta. Sunt sigur că vă aduceți aminte de faptul că în anul 2014 doamna Leila Yunus a fost uh, nominalizată pentru premiul Saharov. Ne îngrijora starea sa de sănătate în, închis, în uh, închisoare. Parlamentul European a depus eforturi uh, importante pentru a contribui la eliberarea dumneai pe lângă autoritățile din Azerbaijan și ne bucură faptul și suntem uh, uh, onorați să vă putem uh, primi astăzi în Parlamentul European. Vă și dragă Leila Yunus și Arif Yunus, vă dorim doar sănă, uh, sănătate uh, și succes în viața dumneavoastră și vă asigurăm că Parlamentul European vă va sprijini în continuare în lupta pe care o purtați pentru apărarea drepturilor omului. Uh, ne bucură faptul că sunteți astăzi aici. Și acum uh, îi dau ocazia domnului Mogherini să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să le urez și eu bun venit